Următorul punct de pe ordinea de zi este discuția cu Consiliul și vom discuta întrebările propuse pentru reprezentanții Consiliului. Prima întrebare este adresată de domnul Papa Nicolau și se referă la cooperarea între Uniunea Europeană și Turcia în domeniul imigrației ilegale. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Da. Doamnă președinte, după cum știți, consolidarea cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit în domeniul imigrației este un element cheie pentru Uniunea Europeană în combaterea imigrației ilegale a fost una din principalele modificări, din principalele progrese care au avut loc ca urmare a abordării globale asupra imigrației și ca urmare a Pactului European asupra imigrației și azilului. So our questioner is not hearing your answer. Domnul Papa Nicolau nu poate să vă asculte. Eventual puteți să vă puneți din nou căștile și să vedeți dacă acum funcționează sistemul. Does, does anybody else have any În engleză funcționează, nu știu dacă alți colegi pot să asculte limbile lor. Poate că ar trebui să vă așezați pe loc. Îmi cer scuze, domnule ministru, poate că ar trebui să începeți de la capăt prezentarea. Gracias. Decía, señora presidenta. Doamnă președinte, spuneam că pentru noi unul din elementele cele mai importante din noua politică de imigrație este cooperarea cu țările terțe. Înainte de 2004, practic, nu exista o politică a imigrației în Uniunea Europeană, iar această politică care a survenit după reuniunea de la Antinkert se traduce prin cooperarea cu țările terțe de origine și de tranzit a imigranților ilegali vine în urma pactului european asupra imigrației și azilului, iar uh, în concluziile sale din decembrie anul trecut, Consiliul uh, a salutat eforturile făcute cu Turcia și s-a cerut să se adopte măsuri concrete, readmisie, controle la frontieră și așa mai departe. Programul de la Stockholm a reafirmat necesitatea combaterii imigrației ilegale. De asemenea, din programul de la Stockholm, ca urmare a concluziilor din decembrie 2009, se arată că trebuie încheiate cât mai repede cu putință acorduri de readmisie cu Turcia. Între timp, trebuie să se pună în aplicare acordurile bilaterale existente pot să vă spun că ultima rundă de negocieri a avut loc pe 19 februarie, luna trecută, la Ankara, iar Consiliul va sprijini în continuare Comisia demersurile sale pentru a avansa cât mai repede în cadrul acestor negocieri. De asemenea, vreau să semnalez cooperarea dintre Frontex și Turcia, un acord din 2004 înlesnește o, această cooperare dintre Frontex și țări terțe. Trebuie să vă spun de asemenea că negocierile privind un acord între Frontex și Turcia au început deja. E vorba de acțiuni operative, de schimb de informații, de analiză de risc, muncă de anchetă, operațiuni comune coordonate de către agenția Frontex. Acesta este cadrul în care a avut loc această colaborare operativă între autoritățile din Turcia și Frontex. Sperăm ca negocierile să fie încununate de succes. În orice caz, statele membre vor fi informate în legătură cu orice noutate care va apărea pe parcursul acestui proces. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnule Papa Nicolau, aveți o întrebare suplimentară, cu siguranță, nu? Microfon. La microfon, vă rog. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να συνεχίσω με δύο ακόμη σχόλια. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Aș dori să adaug, de fapt, două puncte. Mai întâi, astăzi sau mâine, în paralel cu discuțiile de astăzi, de aici, în Parlamentul Elen, se votează un proiect propus de guvernul Elen pentru a se obține mai ușor cetățenia elenă, greacă. Deci o să devină Grecia și mai atrăgătoare pentru imigranți, dacă li se pare că e mai ușor ca imigranții legali să se legalizeze, să-și legalizeze situația. Aș vrea să știu dumneavoastră, ca reprezentant al Consiliului, dacă e adevărat. Am auzit în februarie, de asemenea, că Frontex a înființat un birou la Pireu pentru a întări prezența în zona EG. Aveți un calendar precis în acest sens? Mulțumesc, domnule ministru. Sí, señor diputado. Stimate domnule Papa Nicolau, în momentul de față nu pot să vă spun concret care va fi calendarul acestor negocieri care au început. Ceea ce e sigur e că există voința politică pentru a purta aceste negocieri, iar um, această informație pe care ne-o dați în legătură cu Grecia ne arată cât de necesar este ca lupta împotriva emigrației ilegale să se consolideze prin aceste acorduri de readmisie. Noi trebuie să sprijinim aceste negocieri pe care le poartă în momentul de față Comisia și țin să vă reamintesc că spre sfârșitul anului trecut a avut loc o vizită a ministrei Billström în numele președinției suedeze și a vicepreședintelui Barro în Turcia, mai exact pe 5 noiembrie. Vizită urmată de contactele stabilite de noua comisie care vor fi menținute de doamna Malmström. Doamna comisar cunoaște foarte bine programul de la Stockholm, deoarece a participat la elaborarea acestea. Prin urmare, eu sunt uh, optimist în legătură cu faptul că această situație la care vă referiți dumneavoastră poate fi compensată prin crearea unor acorduri de readmisie cu Turcia. Deci nu pot să vă dau un calendar concret în această privință. Pot însă să exprim aici voința răspicată a Consiliului de a încheia aceste acorduri și nu doar cu Turcia, ci și cu alte țări care sunt țări de origine sau de tranzit pentru imigranții ilegali. Vreau să vă spun de asemenea că acordurile pe care le încheie Frontex cu Turcia în acest uh, caz sunt purtate direct de Frontex. E vorba de un, un dialog tehnic, operativ, în majoritatea cazurilor și deci și Consiliul nu este implicat uh, în aceste negocieri, este în orice caz informat în legătură cu acestea, iar uh, la rândul său, Consiliul va informa statele membre, inclusiv Grecia. Mulțumesc. Avem o întrebare suplimentară, suplimentară de la domnul uh, Cioanțis. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule ministru, ați spus că se poartă discuții între Frontex și Turcia și că și Consiliul și Comisia vor fi informate cu privire la rezultatul acestor discuții. Pe mine m-ar interesa temeiul acestor uh, discuții care se poartă de Frontex și Turcia și aș vrea să se respecte uh, granițele, e vorba de granițele externe ale Turciei cu Grecia. Există îndoiel cu privire la respectarea acestor frontiere și E vorba și de stabilirea diferitelor condiții de Turcia. Domnul Helmer are cuvântul. Aș vrea să-l felicit pe domnul ministru pentru răspunsul excelent și pentru cadrul pe care îl oferă Uniunea Europeană pentru a proteja drepturile imigranților, dar mă tem că uneori nu protejăm drepturile propriilor noștri cetățeni atunci când trec dintr-o țară în alta mai ales uh, cetățeni din uh, circumscripția mea care uh, au cheltuit economiile de o viață pentru o casă în Spania și au aflat peste puțin timp că le-au sosit buldozerele la ușă, iar drepturile lor de proprietar sunt ignorate de către tribunalele și instanțele din Spania. Aș fi recunoscător dacă domnul ministru ne poate explica de ce se întâmplă aceste lucruri și ce măsuri intenționează să ia Spania pentru a rezolva această problemă în țara sa. Mulțumim, uh, dar să știți că titlul întrebării este relația între Uniunea Europeană și Turcia, însă îi las, domnul ministru, posibilitatea de a răspunde sau nu, după cum dorește. Președinta, por supuesto que... Doamnă președinte, în ceea ce privește întrebarea privind Grecia, e vorba clar de respectarea frontierelor țărilor membre UE. Obiectivul este ca aceste granițe să fie respectate. Atunci când se încheie un acord cu o țară terță, prin care poate circula, pot circula imigranții ilegali și atunci când există un acord de readmisie, deci sunt consolidate acordurile țării respective cu Uniunea Europeană. Aceasta este filozofia din spatele Pactului European pentru Imigrație pentru a consolida frontierele țărilor membre UE. Deci dacă nu putem uh, controla în mod eficace imigrația ilegală din lipsă de colaborare cu țările terțe din cauza că nu există acorduri de readmisie, în practică aceste frontiere sunt slăbite, au de suferit. Așadar, obiectivul acestor acorduri și de readmise este consolidarea frontierelor, inclusiv în cazul Greciei. Cât despre întrebarea pe care mi-o adresează domnul deputat privind cetățenii britanici care s-au stabilit în Spania și au investit uh, economiile acolo, eu nu reprezint aici Spania, ca țară care are anumite relații juridice față de cetățenii care locuiesc acolo. Sunt probleme care pot fi soluționate de tribunalele independente din uh, Spania. Eu reprezint aici Consiliul Uniunii Europene, de aceea mă abțin să mă pronunț în numele unei țări concrete cu privire la niște chestiuni concrete care nu sunt relevante din perspectiva europeană. Vă mulțumesc. Trecem la întrebarea doamnei Harkin privind violența domestică. Aveți cuvântul, domnule ministru. Sí, señora presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Printre prioritățile președinției spaniole ale Consiliului uh, Uniunii Europene se regăsește combaterea violenței domestice. E vorba de egalitatea între bărbați și femei, egalitate la care nu am uh, ajuns la 50 de ani după înființarea Uniunii Europene. Vorba de una dintre cele mai mari uh, discriminări, un flagel major din societatea europeană și din alte societăți din păcate, Deci combaterea violenței împotriva femeilor este un obiectiv esențial pentru noi, deoarece, după părerea noastră, este un obiectiv esențial și pentru Europa. E o problemă care are o dimensiune europeană și de ce e nevoie de o strategie europeană pentru a combate acest fenomen. Și tocmai de aceea președinția spaniolă și celelalte două țări, Belgia și Ungaria, deci de aceea au inclus acest obiectiv în programul lor de 18 luni. Noi salutăm, salutăm faptul că Parlamentul European a avut întotdeauna un rol activ în acest domeniu și că a cerut uh, în repetate rânduri uh, măsuri în această privință. De exemplu, într-o rezoluție din noiembrie anul trecut, uh, comis, Parlamentul a îndemnat Comisia să elaboreze o directivă privind măsurile necesare pentru a preîntâmpina și combate orice formă de violență împotriva femeilor. Parlamentul a îndemnat de asemenea statele membre să stabilească niște statistici mai clare privind violența împotriva femeilor. Ca urmare, președinția spaniolă a stabilit această prioritate vitală. Ne-am gândit la o măsură concretă și anume înființarea unui observator european al violenței domestice de la Consiliul EPSCO, care pe 8 martie a aprobat anumite concluzii, deci luna trecută, și pe de altă parte, avem de asemenea și directiva privind ordinul de protecție împotriva violenței uh, față de femei. Sunt două elemente fundamentale pe care sperăm să le putem uh, elabora și încheia înainte de sfârșitul președinției spaniole. Vă mulțumesc! Doamna Harkin. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să felicit președinția spaniolă pentru că a subliniat problema acestei violențe bazate pe diferența de sex. Adesea e ținută în spatele ușilor închise, fiindcă acolo se întâmplă de multe ori acasă, în familie. Și cred că inițiativa dumneavoastră o să ducă la o mai mare conștientizare în rândul publicului în Uniunea Europeană. Propunerea de rezoluție din noiembrie anul trecut din Parlament a cerut, între altele, posibilitatea de a se stabili o bază juridică clară în acest sens. Mă întreb dacă sprijiniți uh, ideea ca Comisia să redacteze o directivă cuprinzătoare de acțiuni care să prevină această violență între sexe. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Harkin, domnule ministru. Bueno, se, señora... Doamnă Harkin, doamnă președinte, după cum știți, Tratatul de la Lisabona modifică temeiurile juridice din uh, dreptul comunitar, regulamentele și directivele comunitare, deoarece sintetizează în așa numitul pilon comunitar ceea ce se regăsea înainte în trei piloni diferiți. Deci avem pilonul comunitar, politica de securitate și externă și uh, justiția și afacerile interne. Toate acestea au fost reunite într-un singur pilon, cu o singură personalitate juridică, ceea ce înseamnă că atât în domeniul politicii externe, cât și în domeniul uh, justiției, al cooperării just, judiciare, penale și polițienești, există acum metoda comunitară, deci normală, obișnuită o mai mare prezență a Comisiei, o mai mare prezență a Parlamentului European și a Curții de Justiție de la Luxemburg. În ceea ce privește cooperarea penală, există încă o posibilitate și anume ca o pătrime din guverne să poată lua măsuri în acest domeniu și asta s-a întâmplat în cazul directivei privind uh, violența împotriva femeilor. 12 state au venit cu o inițiativă, au prezentat o inițiativă care trebuie să fie hotărâtă de Consiliu și de Parlament, deoarece e vorba de codecizie. O directivă care deja a fost lansată și care corespunde posibilității prevăzute de tratat de uh, a avea această inițiativă din partea statelor membre. Temeiul juridic este corect, deoarece vorba de cooperarea judiciară și penală. E vorba de delicte, de maltratarea și violențele săvârșite împotriva femeilor. Delicte în toate statele membre. E vorba de a proteja victimele acestor delicte. Deci avem această, aceast, acest temei juridic de cooperare penală și așa cum au spus serviciile juridice de la Consiliu, prin acest text juridic pe care Parlamentul îl va examina și dezbate, se va stabili această directivă. Milioane de femei, de cetățeni, femei și bărbați așteaptă această formă de protecție. Știți că asta trebuie să treacă de la locuințe la nivelul european. Acesta este obiectivul inițiativei înaintate de 12 guverne europene. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Avem câteva întrebări suplimentare. Începem cu cea a domnului Martin și apoi domnul Marta. Întâi domnul Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și doamna Harkin, aș vrea să felicit președinția spaniolă pentru că au uh, acordat un rol prioritar luptei împotriva violenței împotriva femeilor. Dacă ne uităm la experiența de acum 20 de ani, o campanie de toleranță zero Concluzia acestei campanii a fost că avem nevoie de politici de informare, au fost implicate autoritățile și poliția, toată campania s-a desfășurat la Edinburgh și ce părere ale Consiliu pe această, despre acest lucru. Mulțumesc, domnul Malter, domnule ministru, v-ați referit uh, scurt la acest punct, ați spus că violența nu se îndreaptă doar împotriva femeilor, ci și împotriva copiilor și, sau uh, împotriva bătrânilor. În ce măsură violența domestică va fi inclusă în observatorul european? Thank you, Minister, when you're ready. Sunteți gata, puteți lua cuvântul, domnule ministru. Bien, pues, eh, señor Martin, eh, por supuesto que la filosofía que está. Domnule Martin, filosofia din spatele acestei inițiative menite să combată pe căi uh, legale și eficiente acest fenomen în statul de drept. Deci filozofia din în spatele acestor lucruri se numește toleranță zero față de violența împotriva femeilor. Aceasta are de-a face cu o viziune asupra violenței împotriva femeilor um, ne dăm seama că acest fenomen este foarte înrădăcinat de secole, de milenii, chiar în societățile noastre. E nevoie de o abordare integrală pentru a combate violența împotriva femeilor pentru ca această luptă să fie eficientă. Această formă de violență este foarte greu de eradicat. Și de aceea, în mod sistematic, în ciuda progreselor uh, făcute împotriva acestei forme de violență la nivel național, în continuare suferim de pe urma acestui flagel flagel care de foarte multe ori practic nu este decât uh, vârful unui iceberg, deoarece foarte multe fapte nu sunt uh, cunoscute, nu există plângeri. De aceea trebuie să abordăm situația cât mai cuprizător, să folosim toate instrumentele legale pe care le avem, să conștientizăm mijloacele de comunicare, să schimbăm sistemele de învățământ pentru a se ține cont de această problemă. Și de aceea mă referam la Consiliul EPSCO de luni, care a aprobat aceste concluzii, tocmai pentru a avea o abordare integrală bazată pe toleranța zero. În ceea ce privește violența împotriva copiilor și bătrânilor. Bineînțeles, cred că această uh, formă de violență este exercitată asupra celor mai slabi, mai vulnerabili. Peștele mai mare îi mănâncă pe, pe cei mici, un proverb care există în multe țări. Și tocmai această idee este, se manifestează prin această formă de violență. Cei care sunt vulnerabili devin victime. Și astfel, de asemenea, se arată cât de lași sunt cei care săvârșesc uh, aceste acte violente împotriva femeilor, copiilor sau bătrânilor. Consiliul și Parlamentul European au uh, rugat Comisia Europeană să analizeze posibilitatea de a avea un an european de combatere a violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor. Iar ideile din programul DAFNE 3 oglindesc, doamnelor și domnilor, nevoia de a extinde această formă de protecție asupra tuturor persoanelor vulnerabile, inclusiv copiii și bătrânii, cele două grupuri la care v-ați referit dumneavoastră. Mulțumesc. Trecem acum la întrebarea următoare care vine din partea domnului Posselt și se referă la strategia privind Dunărea. Gracias, señor Posselt. Vă mulțumesc, domnule Posselt. Strategia privind Dunărea este unul din elementele conținute în programul celor trei președinții spaniole, belgene și maghiare. După cum vă puteți imagina, la inițiativa Ungariei s-a introdus această strategie privind Dunărea în programul nostru comun. Cele trei țări și-au luat angajamente pentru a face tot posibilul ca această strategie pentru bazinul Dunării să se dezvolte iar Consiliul European anul trecut, în iunie mai exact, a îndemnat Comisia să prezinte această strategie a Dunării înainte de sfârșitul acestui an. Sperăm că acest lucru să se întâmple, deci așteptăm acum uh, propunerea Comisiei. Ceea ce a făcut Comisia deja a fost să inițieze niște consultări publice care vor dura până în martie anul acesta iar în urma analizei făcute asupra acestor consultări publice, Comisia va propune o strategie privind Dunărea, strategie pe care sperăm să o adoptăm oficial în decembrie anul acesta, sub forma unei comunicări din partea Comisiei. Sperăm, prin urmare, această comunicare. În orice caz, aș vrea să semnalez faptul că s-a organizat o reuniune foarte importantă în care s-a discutat despre conținutul acestei strategii, o reuniune pe 25 februarie anul trecut la Budapesta cu reprezentanții Austriei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Ungariei, României, Slovaciei, Sloveniei. Reuniune cu ocazia care, o reuniune la care s-au adoptat niște concluzii privind elementele esențiale care ar trebui incluse în această viitoare strategie. Scopul este să punem la oaltă ideile și sinergiile din aceste țări, eh, folosind eh, de asemenea fonduri europene cu o fiscalitate neutră pentru a atinge obiective de progres și dezvoltare economică, socială și turistică. Deci așteptăm acum comunicarea Comisiei și imediat ce se va încheia procesul de consultări, Consiliul va adopta o poziție. Deci imediat ce vom avea comunicarea Comisiei. Mulțumesc. Minister, I'm sure Mr. Mulțumesc. Sunt convinsă că domnul Posselt are o întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest răspuns complet. Aș vrea o scurtă întrebare suplimentară. Mai întâi, care este implicarea transportului și culturii în această strategie care Uh, reprezintă elemente importante în cooperarea transfrontalieră și uh, apoi există o listă finală de țări implicate sau încă urmează să se decidă? Parlamentul a propus o extindere a acestei liste. Mulțumesc, domnule ministru. No es algo, esa lista de países no es algo que puede usted comprender que pueda... Doamnelor și domnilor, nu președinția Consiliului poate hotărâ cine participă. Eu m-am referit la aceste guverne care sunt interesate să elaboreze această strategie. Acum, bineînțeles, va trebui să așteptăm comunicarea Comisiei, după cum vă spuneam. Aș vrea însă să vă spun acum că aceste țări pe care le-am menționat, cred că ar trebui să joace un rol de leadership în această strategie. Comisia și Consiliul ar trebui să joace un rol de lider și mai ales Comisia, de fapt. Iar uh, în ceea ce privește declarația din 25 februarie la care m-am referit, se semnalează faptul că această strategie a Dunării trebuie să ducă la creșterea prosperității, a păcii și a bunăstării în această regiune, în țările respective, printr-o cooperare transregională, transnațională și prin coordonare la aceste niveluri. Iar uh, domeniile strategice ale acestei politici uh, din strategie sunt energia, mediul, protecția naturii, transporturile, infrastructurile, inovarea, activitățile culturale și artistice, dezvoltarea economică durabilă, turismul, siguranța alimentară, economia, cooperarea pentru IMM-uri, cercetare și dezvoltare, migrație, sport, educație, muncă, sănătate, afaceri sociale și alte aspecte pe care le elaborează cu multă ambiție acest document. După părerea mea, este o strategie foarte importantă Și, domnule Poselt, vă mulțumesc pentru întrebarea pe care ați adresat-o. Deci, după părerea mea, e un obiectiv ambițios și încă o dată vă spun că așteptăm să se încheie consultările, așteptăm comunicarea comisiei. În orice caz, există voința politică, cel puțin în cazul celor trei țări, Spania, Belgia și Ungaria. Deci există uh, voința de a lansa această strategie. Mulțumesc. Sunt mai multe solicitări de intervenție suplimentare. Trebuie să ținem seama de ordinea care mi-a fost indicată și de grupările politice reprezentate, așa încât îi vom asculta pe domnul Rubic și pe doamna Țicău. Întâi domnul Rubic. Mulțumesc, domnul președinte. Dunărea este un fluviu și trebuie să ne gândim la puritatea fluviilor, apelor, să ne gândim la stațiile de purare, de tratare, ce pot îmbunătăți calitatea apei din Dunări, care, apă care ar trebui să poată ajunge la potabilitate. În al doilea rând, cum uh, se poate ameliora generarea de electricitate și stocarea de apă pentru a exista mai multă securitate energetică în Europa. Mulțumim, doamna Țicău. Strategiei uh, Uniunii Europene pentru Dunăre va depinde de un plan uh, de acțiune ambițios, dar și de identificarea unor proiecte concrete care să îmbunătățească viața cetățenilor din regiunea Dunării a dori să tiu dacă s a început identificarea acestor proiecte strategice pentru dezvoltarea regiunii dunării i care vor fi criteriile pe baza cărora vor fi selectate aceste proiecte. Domnule ministru, puteți răspunde. Bueno, naturalmente que estoy convencido que... Bineînțeles, sunt convins că obiectivul la care se referea domnul Rubic va fi inclus în această strategie a Dunării. Mai devreme m-am referit la diferitele dimensiuni din această strategie. M-am referit la obiectivele acestei strategii, obiective într-adevăr importante și nenumărate, obiective care afectează persoanele care locuiesc în aceste zone. E vorba de economie, de dimensiunea culturală, de protecția mediului înconjurător și de resursele naturale, printre care, bineînțeles, se regăsește și apa, la care v-ați referit dumneavoastră. Apa este un element atât de central pentru regiunea respectivă și, bineînțeles, ceea ce ați spus dumneavoastră va fi inclus în această strategie. Iar strategia, bineînțeles, trebuie să fie condusă de țările care promovează această strategie, țări pe care le-am citat și care s-au reunit recent la Budapesta pentru a avansa pe calea definirii unor obiective și pentru a concretiza această strategie care deocamdată este doar schițată. Prin urmare, cred că e prematur să vorbim acum, mă refer la intervenția doamnei Țicău, să vorbim acum despre criterii pentru a, a alege proiecte, pentru eligibilitatea de proiecte. Eu îmi imaginez că aceste criterii vor fi stabilite în funcție de apropierea de obiectivele pe care le-am citat. Însă pot fi incluse și alte obiective, bineînțeles uh, siguranța energetică, navigarea, dezvoltarea rurală, demografia, combaterea schimbării climatice, efectele uh, schimbărilor asupra piețelor economice și, în general, toate acele domenii pentru care această strategie și punerea ei în aplicare ar putea însemna o îmbunătățire a situației. Cu toții suntem uh, datori să colaborăm în Uniunea Europeană, deoarece e o dimensiune clară europeană, e vorba de politicile esențiale pe care le are Uniunea Europeană. Gândiți-vă la politica de coeziune, nu doar la coeziunea socială, ci și la o noutate pe care o introduce tratatul de la Lisabona și anume coeziunea teritorială. Această coeziune teritorială e o formă de coeziune care apare în tratatul de la Lisabona, formă de coeziune care se potrivește foarte bine cu această strategie a Dunării. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Trecem la întrebările următoare și o să luăm întrebările 4 și 5 împreună. O întrebare din partea domnului Popac este referitoare la modelul social european și combaterea sărăciei și întrebarea domnului Aylward în legătură cu anul european de combatere a sărăciei și excluderii sociale. Vreau să vă asigur că amândoi veți avea posibilitatea să puneți întrebări suplimentare. Domnule ministru, dacă vreți să tratați ambele întrebări la un loc, mulțumesc. Uh, doamnă președinte ați spus două întrebări? da și v am rugat să răspundeți la amândouă împreună. modelul social european și combaterea sărăciei Doamnă președinte, președinția spaniolă împărtășește opinia celor doi deputați privind uh, un nivel ridicat de protecție socială, mai ales atunci când e vorba de grupuri, uh, de categorii sociale amenințate de sărăcie și de excluziune socială. Pentru noi este un element uh, de bază mai ales acum într-o perioadă de recesiune economică. Șomajul ar putea ajunge la un nivel foarte ridicat, 5 milioane de șomeri. De la începutul crizei economice, multe familii și-au pierdut din venituri, sunt foarte îndatorate și e probabil ca rata șomajului să rămână în continuare ridicată pentru o anumită perioadă. Deci acest șomaj pe termen lung poate produce poate duce la excludere socială. Consecințele sociale ale crizei economice vor fi un element principal din agenda europeană a următoarelor luni, cel puțin din agenda celor trei președinții. Noi dispunem de un instrument în această privință. Și anume decizia de a considera anul 2010 anul european de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. An în care avem patru obiective specifice. În primul rând să recunoaștem demnitatea persoanelor, dreptul lor de a avea un rol activ în societate, de a ne lua angajamente publice, politice, pentru a avea o societate cu o coeziune sporită și, de asemenea, că la toate nivelurile administrative trebuie făcute eforturi pe termen lung pentru a combate sărăcia și excluziunea socială. Mă voi referi acum la un concept pe care l-am folosit. E vorba de persoanele cele mai vulnerabile, încă o dată. Întotdeauna aceste persoane ajung să sufere de două ori de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale. E vorba de copii, de femei și de bătrâni. Bineînțeles, vom sprijini diferitele inițiative care vor apărea pentru a combate sărăcia și excluderea socială și vreau să vă semnalez faptul că sper că acesta să devină un obiectiv central din strategia de creștere economică. Un obiectiv uh, măsurabil din uh, documentul Comisiei de pe 3 martie este acest obiectiv de a reduce la 20 de milioane de persoane numărul celor care riscă să ajungă sărace. Mulțumesc. Deci o să avem întrebări suplimentare, mai întâi de la autorii întrebărilor, mai întâi domnul Popakis. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsuri. Aș vrea să spun următoarele în legătură cu aceste cifre. Șomajul în 2009 a fost de aproape 10% și mulți dintre șomeri Um, uh, părăsesc piața muncii pentru mai mult de un an. Există și forme flexibile de ocupare a forței de muncă, ceea ce a contribuit la un număr suplimentar de 19 milioane de șomeri. Dar ce fel de măsuri directe se pot întreprinde? Ce se întâmplă despre o politică activă și pasivă a ocupării forței de muncă pe plan european? Ce se poate face pentru a trata cu adevărat problemele săracilor care lucrează și ale celor care sunt șomeri pe timp îndelungat. Va trebui să vedem cum îi ajutăm să supraviețuiască. Trebuie să vorbim despre măsuri care să respecte spiritul modelului social european. Mulțumesc. Domnule Aylwood, doamnă președinte, Consiliul ar putea să sublinieze cum o să asigure că recomandările de includere activă pentru a lupta împotriva sărăciei familiei a fost sprijinită de acest Consiliu EPSCO cum se vor integra în strategia pe orizontul anului 2020 pentru a asigura progresul și reducerea sărăciei. Sí, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să reiterez faptul că pentru prima oară, într-un mod atât de ambițios, există intenția de a avea o strategie europeană în acest domeniu, acest domeniu al combaterii sărăciei și excluderii sociale, pentru a include activ, în special, șomerii de durată îndelungată, persoanele cu o vârstă mai înaintată. Deci revin la conceptul anterior, persoanele cele mai vulnerabile din societate. Da, în timpul acestei crize economice, polit- Uniunea Europeană a venit cu o politică coordonată prin care în sistemul economic s-au injectat fonduri publice, ceea ce a dus la dezlănțuirea acestor uh, factori de protecție socială din statul de bunăstare. a avut loc o reacție cu efect paliativ, cel puțin, pentru persoanele care au intrat în șomaj în timpul crizei. E vorba de persoane care, cel puțin pe termen scurt, au uh, greutăți în a, întâmpină greutăți în a-și găsi un alt loc de muncă. E o reacție pe termen scurt uh, o reacție imediată a Uniunii Europene. Pe lângă această reacție imediată, Uniunea Europeană se gândește la o strategie menită să combată șomajul îndelungat. Bazându-ne pe pregătire profesională, pe reciclarea acestor persoane, pentru ca acestea să întrunească condițiile necesare găsirii unui nou loc de muncă. Aceasta se introduce în strategia 2020 la care m-am referit, iar în concluziile EPSCO, la care m-am referit de multe ori astăzi aici, deci din 8 martie, deci în aceste concluzii s-a menționat același lucru. Printre obiectivele cele mai importante din Uniunea Europeană se regăsesc cele stabilite în strategia Europa 2020, un obiectiv uh, care dacă va, care va fi adoptat eventual pe 25-26 martie. Deci unul din aceste obiective este să se reducă cu 20% nivelul de persoane care riscă să ajungă sub pragul sărăciei. Să reamintim că în Uniunea Europeană 80 de milioane de persoane riscă acest lucru, deci dorim să reducem acest procent și să creștem de asemenea și ponderea populației active. Sunt obiectivele din această strategie care configurează mai multe strategii europene coordonate. Cuvântul cheie este să ne coordonăm politicile de angajabilitate și sociale. Și Tratatul de la Lisabona stipulează clar acest lucru. E nevoie de o coordonare a politicilor noastre de uh, ocupare și sociale. Uniunea Europeană, încolțită acum de criză, începe tocmai să reacționeze așa cum trebuie la această situație, folosind uh, instrumentele pe care le avem în Uniunea Europeană piața internă sau fondurile structurale. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Sper că nu am încurcat lucrurile punând două întrebări la un loc. Vreau să vă explic ce am de gând să facem în continuare cu aceste două întrebări. Pentru că există două întrebări, o să iau ca de obicei o întrebare, două seturi suplimentare de câte două întrebări suplimentare. Primele două întrebări suplimentare vor merge doamnei Ford și domnului Cozo. Doamna Ford mai întâi. Mulțumesc. Efectele economice sunt mai grave în anumite țări decât în altele. Mulțumim că v-ați referit la acest lucru. Din câte am înțeles eu, Comisia are puterea de a reține anumite fonduri structurale dacă nu se respectă legislația. Președinția poate investiga și poate afla dacă recomandări din raportul Lauken votat în Parlament în martie anul trecut au fost respectate în ceea ce privește drepturile proprietarilor din Spania, lucru care a avut, au avut efecte devastatoare asupra um, pension, unor pensionari uh, europeni. Mulțumim, domnul Cozar. Köszönöm szépen a szót Egyetlen kérdésem. Mulțumesc. Am o singură întrebare. Categoriile sociale cele mai afectate sunt uh, număr de două. Cei care au o pregătire profesională redusă și persoanele cu handicap. În întrebare se spune că fondurile nu au fost suficiente pentru a face față problemelor acestor două categorii sociale. Întrebarea mea este, dorește Consiliul să se ocupe de această problemă pentru a ajuta mai eficient aceste două categorii sociale pentru a le îmbunătăți situația? Mulțumesc. Thank you, Minister. Domnule ministru. Bien, eh, la primera pregunta sobre... Ceea ce privește prima întrebare, în legătură cu pensionarii care dețin uh, imobile în Spania. E o întrebare asemănătoare cu cea care mi-a fost adresată anterior, iar răspunsul va fi și cel la fel de asemănător cu cel dat mai înainte. E vorba de o chestiune legată de aplicarea legislației naționale a unui stat membru. Eu nu pot vorbi acum în numele Consiliului pe marginea acestei chestiuni. Chestiune care este abordată în sistemul judiciar din uh, Spania, un stat membru, și sunt uh, convins că totul se va soluționa pe cale judiciară, internă, ca în orice altă țară. În ceea ce privește acum întrebarea legată de persoanele vulnerabile. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să subliniem importanța acestor două categorii la care v-ați referit dumneavoastră. Mai ales pentru că în momentul de față dispunem de un instrument în plus, și anume Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană. E un instrument suplimentar privind uh, drepturile persoanelor uh, handicapate, e vorba de demnitatea lor și de participarea lor la viața socială și culturală. De asemenea, e vorba de protecția demnității fizice și mentale acestora împotriva unor tratamente degradante sau inumane. Uniunea Europeană a elaborat diferite instrumente pentru a combate această situație, printre care un studiu aprofundat în legătură cu situația actuală. Mă voi referi la un rezultat interesant din Eurobarometrul din 2007. Conform datelor din acesta, jumătate dintre cetățenii Uniunii Europene cred că persoanele în vârstă, persoanele cele mai vulnerabile, sunt maltratate, suferă abuzuri, ceea ce privește modul în care sunt satisfăcute nevoile lor. Deci jumătate din cetățenii europeni cred că societatea îi tratează în mod negativ pe acești oameni din cauza vulnerabilităților statele europene au urmărit așa numita metodă deschidă de coordonare pentru a avea un schimb de experiență între statele membre pe această temă și de asemenea trebuie spus că în anumite cazuri ne confruntăm cu probleme care țin de competența națională. Prin urmare, doar statele membre trebuie să soluționeze aceste probleme în funcție de principiul de subsidiaritate. Uniunea Europeană poate să acompanieze aceste politici, însă nu se poate implica. Și revin acum la dimensiunea socială din strategia de creștere și ocupare. Dimensiune care se regăsește în documentul discutat de șefii de stat și de guvern, dimensiunea socială trebuie să fie abordată așa cum trebuie. Acum trecem printr-o criză și de aceea trebuie să ne gândim la impactul social pe care îl are aceasta. I said I would... Am spus că o să o permit două întrebări suplimentare în plus pe această chestiune a modelului social și a sărăcii o să invit pe domnul Atkins și pe domnul Hannon. Domnul Atkins mai întâi. Ce va face ministrul care reprezintă președinția pentru a proteja grupul de cetățeni, concetățeni, pentru care riscul de sărăcie și excluziune socială este rezultatul direct al politicii Spaniei împotriva unor cetățeni britanici și din alte țări în diverse zone din Spania, unde se fac exproprieri? și e vorba de politici dubioase de planificare și amenajare a teritoriului. Domnul ministru nu poate să mai evite această întrebare. Trebuie să contacteze guvernul spaniol să adopte acțiunile necesare. Hanen. Uh, Domnul Hannan, să vă reamintesc care este subiectul întrebării, uh, ca să nu anticipez ce veți spune. Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. Vă mulțumesc. Întrebarea mea se referă la problema cetățenilor europeni care locuiesc în anumite părți din Spania. Eu înțeleg, dumneavoastră sunteți aici ca reprezentant al executivului spaniol, nu al puterii judecătorești. Dumneavoastră nu sunteți uh, purtătorul de cuvânt al comunității Valencia din Spania, știu asta, însă avem nevoie de un răspuns aceste abuzuri nu se referă la legea scrisă, ci se referă la modul în care este implementată legea în Spania. E o problemă care poate fi soluționată. Vă rog doar ca guvernul Spaniei să înceapă o anchetă pe marginea acestor abuzuri identificate. Your Spanish is impressive. Domnule Hanan, mă impresionează spaniola dumneavoastră. Domnule ministru, dacă doriți, răspundeți. Dacă nu, nu. Eu nu quiero, yo no quiero abusar de mi nu vreau să abuzez, doamnă președinte, de poziția mea ca președinte al Consiliului pentru a apăra un anumit guvern sau o anumită legislație națională. Deci nu vreau să abuzez de această poziție. Cu siguranță voi fi criticat pentru faptul că aș folosi această tribună pentru a apăra acțiunile unui anumit guvern central sau regional dintr-un stat membru. Știți foarte bine și dumneavoastră că este o problemă care trebuie soluționată la nivel național. Nu doar Spania. Toate țările europene, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, sunt state de drept. Cu toate au căile ă, juridice potrivite pentru a soluționa astfel de abuzuri. Și asta funcționează peste tot, în întreaga Uniune Europeană. Deci nu vreau să mă refer doar la cazul Spaniei. Se pot întâmpla lucruri asemănătoare în alte state membre, pot avea loc abuzuri, infracțiuni. Deci există acolo căi de recurs pentru a putea soluționa problema. Asta se întâmplă peste tot. E clar că eu nu vreau acum să evit un răspuns. Dumneavoastră știți foarte bine că dumneavoastră vă folosiți de Parlament pentru a adresa această întrebare. Eu nu pot să fac același lucru, să răspund legătură cu această chestiune internă spaniolă aici în Parlamentul European. Well, question... Mulțumesc, domnule ministru. Întrebarea 6 din partea domnului Higgins a fost retrasă. Vom încerca din nou să punem două întrebări împreună, întrebările 7 și 8. Întrebarea 7 a fost adresată de domnul Palechis, care este înlocuit astăzi de domnul Paga și se referă la regimul vizelor între Uniunea Europeană și Rusia și întrebarea 8 adresată de doamna Andrei Chiene, care este înlocuită de domnul Posselt în această seară și se referă la relațiile Uniunea Europeană-Rusia sub președinția spaniolă și agenda sa. Dacă puteți să răspundeți la acestea două împreună. Mulțumesc. Doamnă președinte, trebuie să răspund la două întrebări. Una dintre ele se referă la vize, la obligativitatea vizelor pentru cetățenii europeni, iar cealaltă se referă la relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia în urma summitului care a avut loc la Stockholm. Se referă de asemenea la aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Deci e vorba de aceste două întrebări, doamnă președinte, nu-i așa? Da. În relație cu el asunto de los visados... Referitor la viza acum. Vreau să vă reamintesc că în 2003 Consiliul a adoptat mai multe regulamente, stabilind un document specific de tranzit și un uh, document uh, de tranzit feroviar înlesnit. După trei ani, Comisia a conchis că acest sistem a fost uh, implementat așa cum trebuie și că ambii parteneri erau mulțumiți. Estamos hablando de... Pe termen lung, vorbind de regiunea Kaliningrad și restul Federației Ruse, deci ideea este ca pe termen lung regimul de tranzit înlesnit să depindă de elaborarea vi- pe viitor a unor acorduri privind vizele între UE și Rusia într-o declarație comună după acordul după reuniunea comună UE-Rusia privind acordul de asociere din 22 decembrie anul trecut s-a hotărât să se discute despre eventuale modificări ale acordului UE-Rusia de înlesnire a vizelor pentru ca astfel cetățenii europeni, dar și ruși să poată călători mai ușor. E vorba de uh, călătoriile persoanelor care locuiesc în regiunea Kaliningrad. În lumina acelui uh, regulament uh, se spera să se încheie acorduri privind traficul local la frontieră. Avem un document al uh, Comisiei privind micul trafic la frontieră, prin care se modifică acordul Schengen și prin care statele membre sunt uh, autorizate să aplice un regim de trafic local. Negocierea acestor acorduri ține de statele membre și de Federația Rusă. Consiliul, în orice caz, ia act de faptul că în momentul de față au loc uh, negocieri între Lituania și Rusia pe de o parte și Polonia și Rusia pe de altă parte. Cu privire la întrebarea despre relațiile strategice pe care le are Uniunea Europeană cu Rusia, Consiliul ține să semnaleze în fața Parlamentului European că după acest summit cu Rusia care a avut loc la Stockholm în noiembrie anul trecut, în timpul uh, președinției spaniole va avea loc un alt summit, de data aceasta în Rusia. Se dă un nou impuls relațiilor din ambele părți. Bineînțeles, Există dificultăți legate de complexitatea acestor relații, pot exista de asemenea anumite discrepanțe, însă relațiile Uniunii Europene și între UE și Rusia sunt uh, ample, sunt uh, au diferite fațete. Uh, și trebuie să recunoaștem de asemenea că există un mare nivel de interdependență în domeniul energetic, există interese comune în alte domenii care țin de probleme care depășesc cadrul uh, țărilor noastre, probleme pe care trebuie să le afrontăm, să le abordăm la nivel internațional. De aceea e întotdeauna binevenit să căutăm ocazii de a ne îmbunătăți relațiile cu Rusia, menținându-ne însă fermitatea legată de principiile și valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. În ceea ce privește aderarea Rusiei la OMC, Uniunea Europeană sprijină această aderare, însă Rusia va trebui să adopte măsurile necesare pentru a avansa pe această cale. Cu privire la noul acord între UE și Rusia, ambele părți sunt de acord că ar fi bine să existe un nou acord mai cumprinzător. Acordul de colaborare și cooperare între UE și Rusia a fost negociat în anii 90, un acord depășit în multe privințe, s-au întâmplat multe lucruri între timp, din anii 90 încoace și e nevoie de un nou acord în um, care să dăm dovadă de ambiție. Am pus tacheta foarte sus și sperăm să reușim să includem toate domeniile de cooperare între UE și Rusia. S-au înregistrat progrese la aceste negocieri în anumite domenii. În alte domenii se avansează mai greu, e vorba de comerț și investiții, de exemplu. În orice caz, pentru noi e foarte important să existe niște clauze solide, niște acorduri solide cu Rusia în ceea ce privește investițiile și energia. Cât despre regimul de liber schimb, un astfel de acord nu poate fi negociat decât dacă Rusia la un moment dat va deveni membra OMC. Acum, uh, liberalizarea vizelor. O chestiune cu o importanță politică importantă, deoarece îi afectează direct pe cetățenii Rusiei și cei ai Uniunii Europene. În acest domeniu, cred că avem intenția comună de a înlesni eliberarea vizelor și ar fi ideal ca la un moment dat să ajungem la eliminarea obligativității vizelor, însă rămân multe de făcut în această privință. De asemenea, trebuie să echilibrăm valorile în joc. E vorba de securitate, totul trebuie să se facă de asemenea din prisma unei anumite reciprocități. Cât despre Ucraina, Moldova și Georgia, fiecare țară are o situație diferită în ceea ce privește politica de vize. Așadar, nu putem uh, anticipa acum uh, situația din aceste țări, deci nu știm ce se va întâmpla dialogul pe care îl menținem cu aceste țări. Mulțumesc, domnule ministru. Acum două întrebări suplimentare de la domnul uh, Padal Preda. Domnul Pozult, domnul președinte, Aș vrea să mă concentrez pe două probleme critice. În primul rând, uh, democrația, drepturile omului, statul de drept, cât de intens este dialogul pe aceste teme. Avem impresia că se fac pași înapoi, în loc să se facă pași înainte. Apoi, legat de securitatea energetică, ce se întâmplă cu aceste negocieri? Mulțumim, domnule ministru. Eh, După cum tii domnule deputat, unul dintre obiectivele strategice pe care le are Uniunea Europeană este sigurana energetică. Multe ări din uh, Uniunea Europeană au suferit de pe urma crizei uh, gazului între, UE și, între Rusia și Ucraina la începutul anului 2009, deci știm cât de importantă este siguranța energetică, este unul din marile obiective pe care le avem în Uniunea Europeană, obiectiv care are o strânsă legătură de strânsă legătură cu un alt mare obiectiv și anume combaterea schimbărilor climatice. Strategia pe care o menține președinția Consiliului în legătură cu energia și siguranța energetică se bazează pe necesitatea, pe nevoia de a avea o mai mare diferențiere în ceea ce privește furnizorii și sursele de energie și de distribuire a energiei. E nevoie de mai multe posibilități pentru a evita oligopolile și dependența excesivă. Multe țări europene au o dependență energetică foarte mare față de Rusia, dependență clar excesivă. Și asta se datorează și faptului că Europa a fost uh, dezbinată foarte mult uh, timp în secolul 20, iar conexiunile dintre țările europene uneori nici măcar nu există. Când a avut loc uh, criza menționată, am văzut cum anumite țări uh, care nu am fost afectate de criză, nu am avut nu am avut cum să ne arătăm solidari față de țările afectate, deoarece nu existau interconexiunile respective. Obiectivele energetice, prin urmare, au, au o importanță foarte mare pe termen mediu și lung și de aceea vrem să se diversifice sursele de energie. Proiecte cum ar fi Nabucco sau Nord Stream sau South Stream trebuie consolidate și trebuie să ajungem să avem ceva inexistent în momentul de față și anume o piață comună a energiei. Pentru a atinge aceste obiective, Tratatul de la Lisabona include o competență sporită și deci de aceea e important să stabilim o relație strategică cu Rusia. De asemenea, avem și alte instrumente în tratatul de la Lisabona care țin de politica externă, doar ce prin acest tratat uh, se sporește puterea politicii externe. Avem un președinte al Consiliului, avem uh, un alt reprezentant, vom avea un serviciu de acțiune externă. Viziunea externă a Uniunii Europene e sporită. Și astfel, la negocieri vom fi mult mai puternici în toate domeniile, atât economic uh, cât și energetic cu alte țări. Este viziunea pe care pot să vă împărtășesc acum în legătură cu Rusia. În momentul de față negociem un acord în care energia e un element esențial. Aceste negocieri încep acum și sper să avem perspectivele cele mai bune în această privință. Însă, e clar, e un acord, totul va depinde de aceste negocieri foarte complexe care fac parte dintr-un pachet de negocieri legate de acest acord pe care vrem să-l actualizăm, mai ales pentru că în ultimii 15-20 de ani s-au întâmplat foarte multe lucruri. Avem nevoie de o nouă relație cu Rusia, o țară care a trecut prin foarte multe schimbări în ultima vreme, după cum știm cu toții. Mulțumesc. domnule ministru. Am multe solicitări pentru întrebări suplimentare. Am ales să accept doar două de la persoane care nu au participat încă în această seară. Acestea vor fi ultimele două întrebări din această seară pentru că am depășit deja timpul alocat. Întrebările domnului Sonic și domnului Zep. Domnul Sonic mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește întrebarea numărul 9 pe care trebuia să o pun în numele domnului Morchenaite, E vorba de centrala nucleară rusă care trebuie să se instaleze, să fie în apropierea frontierei și cu experiența de la Cernobâl știm că e ceva foarte riscant și deci Consiliul nu vrea să ridice această problemă în discuțiile pe care le au. E ceva foarte important pentru noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sonic. Noi încă n-am ajuns la întrebarea respectivă, deci o să las la latitudinea domnului ministru. Domnule Zepca, la întrebarea 7 sau la întrebarea 8, vă rog. Więc ja bym chciał wrócić do pytania numer 7. În ce mă privește, eu aș vrea să revin la întrebarea 7 și la întrebarea 8, adică la relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Domnule ministru, a spus pe bună dreptate că aceste relații ar trebui să se bazeze pe anumite valori, dar dacă așa stau lucrurile, atunci Uniunea Europeană are obligații deosebite față de cei care luptă pentru drepturile omului în Rusia. Și întrebarea mea e următoarea. În politica statelor membre ale Uniunii Europene în favoarea apărătorilor drepturilor omului în Rusia, nu ar trebui oare să li se faciliteze obținerea de vize acesta ar fi bine ca aceste persoane, acești apărători ai drepturilor omului, să obțină rapid vize. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă sunteți pregătiți să răspundeți, vă rog. Bine, în relație cu la... Ceea ce privește securitatea, siguranța nucleară. Aș vrea să vă spun că responsabilitatea în acest domeniu e națională. Există convențiile internaționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, din care face parte Rusia, Belarus, Euratomul și majoritatea statelor membre UE. Consiliul înțelege că părțile semnatare care se află în apropierea unei centrale nucleare doresc să se organizeze consultări, deoarece ar putea fi afectate. Acordul Rotom Rusia în legătură cu aceste instalații nucleare ar trebui să conțină dispoziție privind cerințele uh, necesare pentru siguranța lucrătorilor din domeniu. Vreau să vă spun că e o temă care apare tot timpul în uh, dialogul pe care îl avem cu Rusia, um, dialogul privind energia. În ceea ce privește Belarusul, uh, această țară face parte din uh, Convenția de la ESPO, unde există obligativitatea de a evalua consecințele pentru mediul înconjurător și pentru populație. În mare măsură, cei care promovează proiectele respective trebuie să facă evaluările respective. Ceea ce este Federația Rusă, ea nu face parte din această convenție. Noi uh, am dori ca această țară să aplice convenția de la ESPO în mod voluntar. Așa cum a făcut-o în cazul centralelor nucleare existente. Ceea ce privește acum întrebarea referitoare la drepturile omului și Rusia. A avut loc o dezbatere aici privind drepturile omului și cred că criteriile privind apărarea acestora sau denunțarea de încălcări sunt uh, aceleași, indiferent de locul uh, care au loc aceste fapte. Există obligativitatea morală de a denunța astfel de fapte, ceea ce facem și noi de altfel atunci când uh, au loc astfel de lucruri în interiorul Uniunii Europene ce ce privește legătura acest drepturilor omului față de politica de vize, e un pas greu de stabilit acum. Are loc acum o negociere generală privind vizele, iar în contextul acestor negocieri generale pentru vize s-ar putea eventual include anumite specificații pentru înlesnirea vizelor. În momentul de față însă au loc aceste negocieri ample privind vizele cu Rusia și trebuie să ne concentrăm asupra acestor negocieri generale. Doar prin astfel de negocieri puteam avea un efect pozitiv legat de libera circulație a persoanelor. Și chiar aș spune eu, am putea avea posibilități mai bune pentru ca valorile Uniunii Europene să fie trăite, să zic așa, împărtășite de alți cetățeni care sunt uh, din afara Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru participare în această seară. Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp, li se va răspunde în scris. Perioada de răspuns la întrebări s-a încheiat. Mai au doar un anunț de făcut. Am primit partea grupului PPE Creștini Democrați și grupul Alianței Progrative a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European solicitări pentru numiri la comisii și delegații. Aceste numiri vor fi trecute în procesul verbal de această reuniune. Dacă nu se primesc comentarii înainte de numiri, aceste numiri vor fi aprobate. Următoarea sesiune este mâine, joi, 11 martie.